cu președintele Consiliului, patru acte care au fost uh, adoptate în cadrul procesului uh, procedurii legislative ordinare conform cu articolul 78 din regulamentul Parlamentului și titlul acestora vor fi publicate în procesul verbal al acestei ședințe. Trecem acum